Okay. Mes chers collègues, j'ouvre notre séance. Dragi colegi, deschid reuniunea Comisiei pentru Bugete. Aș dori să mă asigur că sunteți de acord cu ordinea de zi, văd că nu sunt obiecții. Aș dori să vă comunic că Gerard Depre, care este raportor la celelalte secțiuni ale bugetului 2016, uh, va trebui să ne părăsească pe la 4 și un sfert, 4 și 20. Așadar, dacă sunteți de acord, aș vrea să îi dau uh, lui cuvântul cu prioritate, domnule raportor pentru bugetul general. Je ne suis pas en mesure de nu pot uh, să vă cer aprobarea procesului verbal al reuniunii din 3 septembrie, pentru că veți primi abia mai târziu acest document. Și acum aș dori să uh, dau cuvântul cu voia domnului Fernandes, domnului Depre. Celelalte secțiuni. Est-ce qu'il est passé de près Euh, da, domnule președinte. Euh, domnule președinte, să spun două cuvinte și despre bugetul Parlamentului? Da? Este chiar uh, elementul cel mai interesant, spune președintele. Dacă vreți să încep cu el, domnule președinte, așa o să fac. Așadar, în ceea ce privește bugetul Parlamentului, eu personal, cu rezerva unor ajustări pe care le voi menționa, pot să vă spun că uh, mă simt uh, obligat de o decizie luată de Comisia pentru Bugete și de Biroul Parlamentului European, care a fost aprobată ca anexă la un text care a fost și el aprobat de către plenară, am uitat în ce dată, dar asta s-a întâmplat înainte de vacanța parlamentară. Eu uh, am probleme în legătură cu toate amendamentele pe liniile politice care au făcut obiectul unui acord și care au drept uh, obiect să reducă sau să sporească creditele, pentru că eu mă simt obligat față de acest acord. Dar sunt câteva amendamente pe care aș dori să vi le prezint acum, pe scurt. În primul rând, la negocierile cu biroul am convenit că în ceea ce privește alocația de secretariat, să facem o propunere de modificare a textului în așa fel încât să fie clar pentru toată lumea că nu e vorba de o alocație pusă la dispoziția parlamentarilor. Așadar, aceștia pot să folosească banii liberi și chiar să și bage în buzunar, pentru că asta consideră unii jurnaliști sau opinia publică consideră că este vorba de o alocație la dispoziția parlamentarilor. Așadar, eu voi propune un text foarte clar care să vorbească despre cheltuieli, despre cheltuielile legate de uh, personal și de uh, prestatarii de servicii pentru acel parlamentar. Deci, ca să fie extrem de limpede că nu este vorba de o alocație pe care de deputații pot să o bage în buzunar. Uh, Precizez că la ultima reuniune a mea cu biroul Parlamentului European, biroul și-a luat angajamentul de a finaliza la reuniunea din 3 octombrie reforma uh, statutului asistentului parlamentar, precizând ce fonduri trebuie dedicate asistenților acreditați uh, și uh, asistenților locali. Este responsabilitatea biroului și biroul și-a luat angajamentul să se ocupe de acest subiect la reuniunea din 3 octombrie. În al doilea rând, la ultima reuniune a biroului mi-am dat acordul și pentru a uh, introduce la textul pe care l-am convenit anterior niște amendamente tehnice, și anume că nu vor mai fi săptămâni verzi anul viitor, așa cum erau înainte. Și deci, un, cheltuielile de călătorie pot fi reduse la suma de 1.360.000 și mai sunt anumite cheltuieli pentru serviciul medical, pentru uniformele agenților de pază, care vor fi mărite, dar cele două, reducerea și mărirea, se uh, compensează. Așadar, uh, iese la fel. Pe scurt, propunerea pe care aș face-o eu ar fi să respectăm angajamentul pe care ni l-am luat față de birou, ajungând la procentele pe care le cunoașteți, care au fost făcute publice. Am depus un amendament pentru a modifica textul liniei bugetare referitoare la fosta alocație de secretariat, adică cheltuieli legate de personal, de servicii și de terți plătitori pentru asistenții parlamentari și voi introduce câteva modificări sugerate de birou și anume precizările privind prestatării generali. Eu numesc aceste amendamente amendamente tehnice și ele nu influențează volumul global al creditelor. În rest, după cum am spus, șefii grupurilor politice vor introduce trei amendamente Unul are drept obiectiv mărirea numărului de agenți temporari la dispoziția grupurilor politice, 43 de agenți, apoi să se crească sumele alocate grupurilor politice, totalizând 3.500.000 pentru o creștere a fondurilor, fie pentru a angaja, fie pentru a promova agenții contractuali și, în cele din urmă, un ultim amendament pentru a transforma un post A10 în post AD14, ceea ce este necesar dată fiind crearea noului grup. Așadar, Precizez că nu am fost informat de negocierile între grupurile politice, credeam că sunt posibile alte soluții, deci am refuzat să depun aceste amendamente și am spus că, dat fiindcă e vorba de un acord între grupurile politice, grupurile politice sunt cele care trebuie să susțină aceste poziții. Nu am să le susțin eu. Grupurile politice au responsabilitatea de a prezenta și de a apăra aceste amendamente. Eu am să rămân la punctele pe care le-am uh, indicat în prealabil legate de bugetul Parlamentului. Bun. În legătură cu celelalte instituții, pe scurt, la ora actuală, domnule președinte, stimați colegi, foarte rapid, în ceea ce privește Curtea de Justiție, am uh, păstrat în mod deliberat propunerea făcută de această instituție pentru că mi se pare că nici Comisia și nici Consiliul nu uh, înțeleg pe deplin repercusiunile creșterii numărului de judecători dorit de Comisie și de Parlament, respectiv în ceea ce privește personalul de secretariat și personalul intermediar. Pentru că mi se pare că nu va folosi la nimic să avem 28 de judecători dacă reducem personalul și creăm uh, un adevărat cutremur în ceea ce privește serviciul. Așadar, pentru Curtea de Justiție am păstrat suma cerută chiar de această instituție, care este puțin mai mare decât suma acordată de Comisie și de Consiliu. În ceea ce privește Curtea de Conturi, am reluat propunerea formulată de instituție și am adăugat o sumă de 100.000 de euro pentru o asigurare de plătit pentru anumite pensii de care nu aveam cunoștințe și care a fost transmisă de comisie după ce s-au trimis propunerile bugetare. E vorba, deci, de bugetul instituției 1,86 plus cele 100.000 cerute de comisie. Și spun asta domnului uh, Presa de la comisie. În ceea ce privește Comitetul Economic și Social, am preluat propunerea acestei instituții, care a fost acceptată ca atare de comisie. S-a făcut o reducere de 36 de posturi la organigramă, posturile au fost transferate la Parlamentul European în urma unui acord dintre Parlament și Comitetul Economic și Social. În ceea ce privește Comitetul Regiunilor, am negociat cu serviciile, ținând cont de o propunere care este global comparabilă cu propunerea Comisiei. Dar e puțin mai mică pentru că am mai curățat anumite posturi și am ajuns la concluzia că, uh, dat fiindcă aceste posturi au fost reduse în proporții rezonabile, Uh, se respectau nevoile instituției. Pentru mm, ombudsmanul european am reluat propunerile comisiei, am re refăcut uh, proiectul de buget, la fel și pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și am o problemă legată de Serviciul European de Acțiune Externă. De ce? Pentru că, după cum bine știți, SEAE este un serviciu bicefal, adică trebuie să um, dea socoteală în două locuri, pentru că are drept șefă o vicepreședintă a Comisiei, care este și înaltă reprezentantă și deci este și membră la Consiliu și la Comisie. Responsabilitatea SEAE este partajată de Consiliu și de Comisie. Aceste două instituții au făcut propuneri destul de divergente. Comisia uh, și-a însușit uh, integral propunerile făcute de SAE, ceea ce este logic pentru, pentru că doamna Mogherini este vicepreședintă a Comisiei și deci ar fi fost greu ca cei de la Comisie să uh, umble la bugetul unei vicepreședinte. Consiliul a fost mover și a acordat o mărire de 3,79%. După ce am examinat toate posturile bugetare, reducerile, sumerile propuse, sumele propuse de comisie, reducerile propuse de Consiliu, am luat calea de mijloc și pentru fiecare procedură bugetară unde erau divergențe am făcut media precisă dintre ce spunea Comisia și ce spunea Consiliul ca să nu fie niciun fel de ambiguitate și să nu se poată spune că am favorizat uh, o instituție sau pe cealaltă. Și sunt uh, dispus să uh, mă justific atunci când vom intra în discuții mai precise la fiecare linie bugetară ca să dovedesc că am ales calea cea mai rezonabilă. Domnule președinte, cam atât aveam de spus deocamdată. Am primit destul de multe amendamente, respectiv multe amendamente de la noul grup politic, care nu pare să fie prea recunoscător că primește încă 43 de posturi de asistenți, pentru că cere practic să se reducă toată linia bugetară a Parlamentului cu 100 de milioane de euro. După cum spuneau, spunea cineva, recunoștința este, se savurează mai bine rece. Și deci, probabil că e clar ce se va întâmpla cu aceste amendamente. Cam atât. Și aștept cu nerăbdare comentariile colegilor. Mulțumesc pentru prezentare. Cu siguranță vom putea să revenim la amendamentul prezentat de președinții de grupuri, pentru că ar fi interesant să aflăm justificarea acestei cereri de uh, credite suplimentare, dat fiindcă suntem destul de strâmtorați, iar Comisia pentru Bugete uh, nu trebuie să-și piardă autoritatea, fiind prea uh, indulgentă când examinează creditele. Cine dorește să ia cuvântul pe acest subiect? Nimeni nu... Uh... Ați fost deosebit de convingător, domnule raportor. Dat fiindcă aveți o agendă foarte strictă, vom încheia aici uh, celelalte secțiuni și îl invit pe José Manuel Fernandez, raportorul la bugetul general, să ne prezinte punctul său de vedere, pentru că știm că Ecofin a confirmat astăzi poziția Coreper. Și îmi imaginez că criticile formulate de Jose Manuel acum două săptămâni vor fi și ele confirmate. Obrigado, Sr. Eh, presidente. As críticas que fiz em relação ao Conselho Efectivamente. Mulțumesc, domnule președinte. Criticile la adresa Consiliului sunt uh, valabile și astăzi, însă uh, Acum aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților grupurilor politice, colegilor pentru întreaga lor activitate, pentru faptul că au depus amendamente. Aș dori să mulțumesc toată echipa asta care a fost fantastică, secretariatul pentru bugetelor, de asemenea Aș dori să mulțumesc asistenților, consilierilor, consilierilor grupului meu politic. Au făcut, într-adevăr, o treabă extraordinară. Ieri, de exemplu, de la 10 dimineața până ă, seara târziu, deci duminică, au muncit din greu. Am examinat toate amendamentele. Deci, recunoștința mea se îndreaptă către ei. Le mulțumesc din inimă. Au fost depuse 1824 de amendamente în total. 532 pentru comisie, 645 uh, din partea deputaților individuali și restul uh, pentru grupurile politice. 121, B, 188 amendamente la GUE, 252, 3, 248, rubrica 4, 289, rubrica 5. Așa, ca să aveți o idee, în legătură cu amendamentele și apoi dacă ar fi să adunăm față de propunerea Comisiei, am vorbit de 50 de miliarde în plus sumele acestea uh, din amendamente. Desigur, e, sarcina e enormă, având în vedere marjele totuși limitate pe care le putem utiliza. Bun. Bugetul reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul nostru. Aici noi am propus o sporire de o treime din bugetul anual. Deci haideți să analizăm în detaliu modul în care putem ajunge la un consens. Eu sunt convins că uh, un consens este posibil. Vă reamintesc că avem o strategie clară, un mandat puternic a fost uh, adoptat în iulie, în luna iulie, în plenară, așadar grupurile politice și membrii Parlamentului European, majoritatea lor, s-au conformat acestui mandat strict și puternic care ne-a fost acordat. Vă reamintesc că noi ne-am asumat uh, angajamentul uh, Uh, tot ceea ce ține de ocupare, de creștere și așa mai departe, atât în cadrul financiar multianual, cât și în cadrul financiar anual al plăților, am respectat aceste angajamente și deja în liniile directoare noi am spus că chestiunea migrației, a siguranței, a, a uh, refugiaților e o temă foarte importantă, iar asta trebuie să fie tema de-a centrală, e clar uh, și din amendamentele care au fost depuse de către grupurile politice și de către colegi. Sigur că eu sunt sensibil la această chestiune. Uh, rubrica 3 nu poate fi văzută izolat, ca un pachet izolat. Și împreună cu rubrica 4, capitolul 4, uh, instrument important, instrumentul de vecinătate, linia pentru lupta împotriva sărăciei uh, la Marea Mediterană, sau instrumentul de preaderare, de exemplu, ajutoarele umanitare. Și în acest pachet, sigur că e necesar să includem și uh, mijloacele necesare și sume sporite pentru agențiile care se ocupă cu toate aceste probleme, În plus uh, proiectele pilot. Toate acestea sunt legate de uh, tema respectivă și trebuie văzute ca un tot, un ansamblu. Și eu sper că și Consiliul să aibă, să dea dovadă de aceeași sensibilitate, să dea dovadă sper eu, uh, de uh, aceeași optică, să facă aceeași evaluare, astfel încât să putem obține sume suficiente cu care să dotăm acest pachet pentru a uh, încerca totuși să atenuăm puțin drama la care asistăm și sperăm să putem avea o politică comună. Trebuie să fim ambițioși, dar trebuie să fim și realiști. Iată de ce trebuie să avem și o justificare obiectivă dincolo de faptul că bugetul are un caracter universal. Deci nu este posibil să avem un tip de prealocare sau earmarking, cum se spune în engleză. Ne-am spus că vom utiliza instrumentele de flexibilitate și există, într-adevăr, flexibilitate în cadrul financiar, toată flexibilitatea pe care ne putem dori, astfel încât să corespundă priorităților noastre. Însă trebuie să corespundă și prioritățile Consiliului. Noi trebuie să menținem principiul respectării angajamentelor asumate și astfel că pot să mă declar satisfăcut pentru faptul că și grupurile politice și comisiile Parlamentului pentru Orizont 2020 și pentru Connecting Europe, pentru Facilitatea pentru Conectarea Europei, au dorit să-și respecte angajamentele. Acesta este un motiv de satisfacție, pentru că majoritatea amendamentelor de la rubrica 1.1a privitoare la Orizont 2020 și Conectarea Europei uh, doresc, dorește să uh, revine la ceea ce uh, figura în face, sau, mă rog, ceea ce figura uh, în uh, bugetarea acestor programe înainte de face, de fapt. Deci se reia bugetul inițial pentru a da urmare angajamentelor asumate cu beneficiarii, cu utilizatorii acestor două programe foarte importante, Orizont 2020 și Conectarea Europei. Vorbim de două programe care sunt importante și pentru obiectivul competitivității Uniunii Europene, pentru creșterea economică a Uniunii Europene, pentru ocupare, crearea de locuri de muncă. Din acest punct de vedere, iată că s-a întâmplat ceva extraordinar, adică Fondul European pentru Investiții Strategice, FACE, Planul Juncker, numiți-l cum doriți, dar însă, însă trebuie să vedem această propunere ca să putem și aici să ne asumăm anumite angajamente. Trebuie să vedem acesta ca un eveniment extraordinar, sine qua non atunci când uh, judecăm amendamentele. E clar că are un impact foarte important în, uh, în, uh, și în ceea ce privește amendamentele. 766 de uh, milioane de euro în plus, mai mult de 6 pentru Orizont 2020, mai mult de 600 de milioane în plus pentru conectarea Europei, însă trebuie văzute lucrurile separat. E clar că și persoane importante, cum ar fi Cosme, Erasmus și așa mai departe, uh, figurează în multe amendamente ale comisiilor parlamentare, ale membrilor eh, individuali, tot ceea ce privește acest obiectiv. Apoi, uh, la 1B, văd că există o anumită tendință și anume uh, să se pună accentul pe inițiativele pentru tineret. Eu am spus deja că aceste inițiative trebuie să continue și să se bucure de finanțarea necesară. Iată, 6 miliarde pentru 2014-2015. Uh, având în vedere această inițiativă, trebuie să facem în așa fel încât această inițiativă să continue, să creăm condițiile pentru ca ea să continue. Există amendamente care doresc să evidențieze importanța de a respecta planul de plăți, ca să nu cumva să afectăm programele care deja sunt în curs de desfășurare. Deci există o propunere a grupurilor politice în acest sens pentru ca 100 de miliarde de euro pentru Grecia să figureze în continuare. Și vreau să reamintesc faptul că inițiativa pentru ocuparea tineretului are o bună rată de absorpție. Și uh, acesta trebuie să fie și un criteriu pentru a evalua amendamentele. Sigur că are sens să consolidăm capitole care uh, sunt uh, bine utilizate, însă acolo unde nu avem o bună rată de absorpție, E totuși inutil să ne gândim la uh, o majorare a finanțărilor. Rubrica 2, și aici diverse amendamente au fost depuse, uh, spre diferență față de rubrica 1, unde avem o marjă doar de 88 de milioane de euro, la uh, rubrica 2 avem 15 milioane, la rubrica 1B 70 de milioane, 1577 de milioane la rubrica 2 deci, iată, avem uh, o marjă considerabilă. Rubrica 3 e clar, uh, dat fiind propunerile prezentate, că există exigența de a răspunde situației de urgență, uh, a, a întregii situații umanitare a refugiaților. Repet, această rubrică trebuie să joace un rol fundamental, să fie privită și în lumina proiectelor pilot, a acțiunilor pregătitoare, uh, la tot ceea ce se prevede la rubrica 4. Și uh, sunt grăitoare cele 89 de amendamente prezentate de uh, comisiile parlamentare și 100 de amendamente din partea deputaților individuali. 69 uh, din partea comisiilor. Asta în ce privește agențiile. și fondurile alocate acestei teme. La rubrica 4, după cum am spus, noi trebuie să facem o legătură între aceste două capitole, plus instrumentele care au ca scop rezolvarea problemei refugiaților încă de la uh, rădăcină, de la cauza lor. E bine ca aceste linii să fie mai bine dotate, mai bine finanțate. Astfel, asta se prevede în amendamentele grupurilor care uh, se bucură de convergență. Pot constata că și propunerea Comisiei uh, cu cele 780 de miliarde, cel al doilea pachet de ajutoare, uh, e deja, figurează deja în uh, anumite amendamente. Deci 780 ce privește credite de angajament și 300, mai, mai bine de 300 de milioane pentru plăți. Și cu această ocazie aș adresa și o întrebare Comisiei. Poate oare, că e important pentru noi să știm, poate oare confirma că pentru această a doua propunere, eh, suma de 780 de miliarde în angajamente și 390 de miliarde în ce privește plățile, sunt oare cifre sigure? Ne poate confirma Comisia? Sau uh, vor face obiectul unui buget rectificativ? Și încă o întrebare. Primul pachet care a fost prezentat pentru cei 40.000 de refugiați uh, se va bucura de o majorare sau va avea aceea soartă cu cel de-al doilea pachet. Eu îmi reamintesc că sau, uh, era vorba de mai mult de 100 de miliarde pentru statele membre în care uh, găzduiesc refugiați Italia, Grecia, 500. Uh, deci există un ajutor suplimentar pentru, pentru Italia. Va exista o revizuire a acestor sume în următorul pachet și apoi mai întreb și acesta va face obiectul unui buget rectificativ. Apoi, în ceea ce privește rubrica 3, avem o marjă de 583 de miliarde. Rubrica 4, e clar că nu trebuie să depășim marja, dar sunt convins că, dată fiind convergența existentă din punct de vedere politic, vom reuși în săptămâna aceasta să ajungem la un acord cu grupurile politice. pentru că avem un obiectiv comun și e foarte important ca Parlamentul European să uh, continue strategia în mod unitar, așa cum s-a întâmplat și în trecut în ce privește strategia bugetară și în ce privește criza uh, refugiaților să continue să fie unită. Apoi rubrica 5. Strategia noastră se bazează pe principii general consacrate și în amendamente, adică să relansăm proiectul de uh, buget al Comisiei. Deci și la rubrica 5, ca la celelalte rubrici, um, aceeași regulă generală. Apoi proiectele pilot. A existat o participare importantă atât a Comisiei cât și a colegilor, cărora le mulțumesc. 218 proiecte pilot. Bun. Sigur că uh, fondurile sunt reduse și marjele la fel. Așadar, e nevoie de un efort mai mare pentru fiecare rubrică și pentru aceste proiecte pilot. Avem totuși un total care depășește cu mult marjele, 311 în, amenda, în uh, angajamente pe când putem vorbi doar de 148 de milioane, la fel și pentru plăți. Oricum, în ce privește chestiunea agențiilor, avem un raportor permanent care se ocupă de acest subiect. Bun, vreau să mulțumesc din nou tuturor colegilor, tuturor grupurilor politice, subliniez uh, ce am spus uh, la început, că am putut uh, să beneficiem de sprijinul unei echipe fantastice. Secretariatul uh, a făcut o, o muncă extraordinară, n-a fost deloc ușoară, însă totuși ne a ajutat foarte, foarte mult și le mulțumesc din nou, din inimă. Raportor general. Mulțumesc, domnule raportor general. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru implicare, pentru disponibilitate și ultimul weekend plin de energie pe care l-ați trăit uh, alături de echipa dumneavoastră devotată și disponibilă este un exemplu, așa că vă mulțumesc uh, domnule raportor general, dar și colaboratorilor noștri, secretariatului comisiei și consilierilor, consilierilor politici ai grupurilor uh, mulțumirile noastre. Um, această prezentare lui José Manuel ne explică orientările bugetului. Vom intra într-o fază dificilă pentru că trebuie acum să stabilim prioritățile și nu e ușor. Europa trece prin situații de criză foarte dificile, cruciale, criza Elena. Rămâne de văzut dacă angajamentele luate de Grecia vor fi respectate și ne putem pune întrebări în acest sens. și adevăratul exod migratoriu care pune sub semnul întrebării diplomația, politica noastră militară, condițiile de primire a refugiaților. Vedem că Europa este neputincioasă, pentru că, până la urmă, statele membre sunt uh, cele care uh, acționează într-o dezordine generală. Deci, bugetul de care dispunem suferă presiuni puternice și trebuie orientat în mod judicios. Și acum, în urma observațiilor uh, domnului raportor general, dau cuvântul poate mai întâi domnului Freza din partea comisiei, pentru că José Manuel și-a pus întrebări în legătură cu scrisoarea rectificativă. Ne puteți da câteva explicații, domnule Freza? Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, domnul raportor, domnul Fernandez a pus două întrebări. Dacă creditele de plăți necesare pentru acest al doilea pachet pentru a face față presiunii migratorii și uh, repartizării uh, imigranților uh, va face parte din scrisoarea rectificativă? Da, răspunsul este da, va face parte din această scrisoare rectificativă de la jumătatea lui octombrie, alături de elemente tradiționale ale scrisorii rectificative din această perioadă. Și la a doua întrebare a domnului raportor, în ceea ce privește diferența între cele două pachete, cel din mai și cel anunțat săptămâna aceasta pentru migrație, parcursul legislativ nu este același. În cazul pachetului din mai uh, s-a avansat, s-a avansat mult și în funcție de rezultatul procedurii legislative, Comisia va adapta impactul bugetar în consecință. Pentru că, așa cum a spus domnul raportor, Printre măsurile propuse în luna mai, nu s-au regăsit o serie de elemente care se regăsesc în schimb în noul pachet de măsuri pentru a face față unor numere care depășesc mult uh, ceea ce am uh, prevăzut acum câteva luni. Deci, scrisoarea rectificativă va, ne va permite între timp să refacem estimările bugetare în funcție de decizia autorității legislative. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să felicit, uh, să-l felicit pe raportor pentru prezentare și uh, mai ales în legătură cu ce a spus despre economia europeană și anume că creșterea și ocuparea este foarte importantă, inclusiv din motive legate de migranți. Trebuie să ținem cont de toate efectele posibile ale uh, așa numitului pachet Juncker. Și aveți perfectă dreptate, domnule președinte. La ora actuală, suntem confruntați cu o nouă formă de uh, migrație și uh, dacă în următoarele luni statele membre nu au uh, nicio idee mai bună decât ce au făcut în ultimele luni, atunci um, această catastrofă umanitară va îmbrăca o formă de care putem să ne temem, pentru că vor urma conflicte eh, regionale în vecinătatea noastră care ne vor preocupa timp de zeci de ani. Și e foarte important să susținem acum și financiar valorile pe care le eh, reprezentăm de ani de zile, pentru că altfel nu vor rămâne decât pe hârtie. Și nu eh, se poate să procedăm altfel. De aceea nu pot să spun că înțeleg faptul că comisia este acum atât de tăcută după ce în ultimele săptămâni a făcut un pas foarte important. A pregătit un pachet de măsuri care să uh, facă față multor fațete ale acestor provocări, și anume catastrofa umanitară, asistența comună, uh, însă însă este doar un pachet de măsuri care până la urmă nu va fi suficient. Ministrul de Externe din Italia a spus aseară într-un interviu online că, desigur, că statele membre ă, de la frontierele externe ale Uniunii Europene trebuie să facă controle pentru că sunt supra-solicitate și acele state membre care ă, preiau acum ă, cel mai mare număr de refugiați trebuie să uh, o facă în continuare, deci ambele posibilități sunt valabile. Președintele Juncker a vorbit de primele așa uh, numite hotspots uh, și a spus că acestea nu funcționează deocamdată. Acestea nu vor funcționa decât atunci când refugiații vor fi, când se va Um, cădea de acord asupra primirii refugiaților în diferitele regiuni ale Europei. Când nu suntem de acord în legătură cu cei 40.000, acum cu cei 120.000, uh, dacă nu reușim nici pe aceștia să îi uh, um, primim, atunci se pune întrebarea ce se va întâmpla mai departe, cu ce, ce va mai apărea. Și aș dori să-i pun încă o dată întrebarea domnului Freza, pe care am pus-o și Consiliului. Uh, ce se întâmplă cu aceste 40 de mii, această, această primă cifră uh, de refugiați care ar trebui uh, să fie repartizați între statele membre? Ce se întâmplă cu această cifră în corelație cu cele 98 de milioane din instrumentul de flexibilitate dedicat? despre ce vorbim de fapt atunci când votăm la Comisia pentru Bugete la începutul lui octombrie și veniți cu 10 zile înainte uh, cu uh, această propunere și cu uh, asistența specială pentru agricultură. Eu cred că nu se poate așa. Sau vom vedea la cifrele Consiliului că se va face mai mult în 2016 decât în 2015, dacă 2015 este un an în care Uh, avem instrumente de alaltăieri încă. Ce facem cu uh, taberele de refugiați din Turcia, din Iordania, din Liban? Aceste state au la dispoziție o treime din fonduri față de noi. Și atunci, când mă uit la ce facem noi, cu instrumentele de vecinătate, instrumentul de preaderare sau cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. Și văd atitudinea Consiliului, uh, mă gândesc că termenul de scandal e insuficient ca să descrie situația. Deci ce se va întâmpla în următoarele săptămâni? Trebuie să se întâmple o stabilizare a situației refugiaților în aceste tabere, trebuie să se amelioreze la modul durabil situația lor, pentru că um, altfel uh, nu se va putea și nu e vorba aici doar de Ungaria, nu e vorba doar de Slovenia sau de Croația. Sunt refugiați care vin prin Georgia, prin Rusia, care ajung până sus în nord, până la granița cu Norvegia. De aceea avem nevoie de un concept comun uh, și funcțional. Și deci trebuie să găsim uh, modalități în săptămânile care mai sunt până la prima lectură, până la plenară, să colaborăm cu celelalte instituții. Cred că Comisia are nevoie de uh, timp suplimentar pentru categoria 3 și 4, a spus-o și raportorul, și cred că Comisia ar trebui să ne prezinte ce putem face cu mijloacele disponibile. Cine primește aceste fonduri? Ce fel de posibilități avem să ajutăm în taberele de refugiați? Sau nici măcar nu suntem capabili să mai facem ceva în plus? Care e situația cu fondurile pentru dezvoltarea de hotspots? Ce se întâmplă cu uh, proiectele de acțiune pentru refugiați? Uh, Trebuie numiți beneficiarii, trebuie să se spună exact ce se face cu acești bani și trebuie să primim o analiză cât se poate de valabilă a ceea ce se poate face, ceea ce este necesar și ceea ce se poate face în 2016 și de ce fonduri avem nevoie ca să putem dezvolta perspective, să vedem dacă le avem sau nu. În legătură cu documentul comisiei, avem o serie de întrebări și răspunsuri care au fost puse și pe uh, internet în ultimele săptămâni. Ce se întâmplă cu acest uh, fond uh, fiduciar? Rubrica e deschisă și cele 1,8 miliarde sună foarte bine, dar ca la multe alte rubrici bugetare, nu e clar dacă se va putea să se financeze realmente această rubrică sau nu. Și ca să avem um, rezultate clare și informații clare, eu vreau să văd exact toate aceste cifre. De aceea, domnule președinte, cred că e important să punem cap la cap toate aceste întrebări și să le transmitem comisiei, să arătăm că noi vrem o analiză clară a ceea ce putem face cu aceste fonduri uh, și să spunem că împreună cu ONU putem să facem ceea ce ne-am uh, asumat responsabilitatea să facem. Vă mulțumesc. Merci. Vă mulțumesc. Nu e vorba doar de credite, e vorba de organizarea generală și de coordonare, pentru că nu e suficient să prevezi credite, e important să știi ce vei face pentru a controla migrația. 28 de state au 28 de seturi de reglementări. Pentru a procesa cererile de um, refugiaților, în unele țări durează câteva zile, în altele um, ani de zile și apoi există posibilități de apel în anumite țări. Uh, refugiații vor primi alocații mai mari decât în altele. În unele țări vor putea lucra imediat, în altele trebuie să aștepte un an sau doi și în funcție de acest parametri uh, migranții aleg o țară sau alta. E bine să stabilim cote, dar pe ce vază le vom orienta? Uh, casa a luat foc și totuși nu avem impresia că Europa a tras învățăminte. Am fost în Grecia săptămâna trecută la Atena, unde se organizează transferurile de pe insula Kos sau Lesbos direct la Salonic uh, pe drum spre Macedonia. Acordul, și atunci aici acordurile de la Dublin nu mai înseamnă nimic. Pur și simplu nu uh, facem față situației și între timp cetățenii sunt foarte critici la adresa Europei. Se întreabă dacă Europa mai este cu adevărat o putere în aceste situații. Domnul Delanu, Aș dori să spun că exercițiul bugetar 2016 este foarte complex pentru că um, apare acum când uh, se însumează mai multe crize. Criza migranților, pe care a descris-o foarte bine colegul Boghe, sunt de acord cu el, criza tinerilor, a șomajului tinerilor, criza Elena, și, acum ați spus, și criza agricolă uh, multiplă și legată de embargoul uh, aplicat Rusiei, dar și crizelor sanitare. Am aflat că um, se începe și o criză sanitară uh, um, la ovine uh, cu boala limbii albastre, ovine și bovine și uh, ea va implica dificultăți pentru că nu se va mai putea face comerț cu aceste uh, animale în afara zonei respective și va trebui, va trebui vaccinate practic toate animalelor care vor fi, uh, um, ceea ce va fi foarte scump și dificil. Deci, iată, uh, trecem printr-o serie de crize și cred că trebuie să și, și transpunerea acestor crize într-un buget cere curaj. Și doresc să l felicit pe raportor și pe noi, să ne felicit pentru că am făcut uh, presiune asupra tuturor actorilor pentru a adopta un buget care să se poată chema așa. Problema de fond care se pune um, este deci practic o criză bugetară. Bineînțeles că e nevoie de mai multe credite pentru migranți, pentru criza alimentară, pentru criza șomașului tinerilor. Bineînțeles și pentru Grecia e nevoie de mai multe credite. Și în același timp noi acceptăm să scadă creditele de plăți pentru că trebuie să se găsească bani pentru altceva. Așa că eu mă întreb dacă situația poate să mai continue așa sau vom începe să ne gândim la o nouă organizare la nivel bugetar Până acum, bugetul reprezintă o adunare de egoisme naționale. Egoisme naționale în chestiunea migranților, dar și egoisme naționale în nivel bugetar. Fiecare dorește uh, să își uh, primească partea leului din acest buget. Cred că trebuie să găsim resurse pe măsura Europei pe care o dorim, o Europa puternică. Și cred că poate ar trebui să accelerăm procesul. Eu aștept ca oracolul Mario Monti să ne spună odată cum putem găsi <laughs> resurse proprii. Nu am impresia că uh, avansează prea rapid și l-am, îl întrebam pe Alen la măsură la venirea astăzi uh, care e situația în acest grup și nu am impresia că se avansează prea mult. Uh, deci, această problemă a bugetului european trebuie pusă și Comisia pentru Bugete trebuie să facă eforturi pentru a explica că nu mai putem continua așa. Mulțumesc, domnul Gaer. Wir haben als sozialdemokratische Fraktion bei der Betrachtung Grupul Social-Democrat în um, examinarea bugetului s-a întrebat cum putem controla aceste crize. Și obiectivul abordării noastre a fost acela de a ne asigura că nu vom pune în pericol tot ceea ce am reușit să facem până acum uh, um, pentru a controla criza financiară. Mi-aduc aminte că am spus că uh, creditele cerute în plus în primăvară vor fi necesare uh, și mă mir că, în ciuda evenimentelor, Consiliul totuși uh, a redus bugetul la plăți. Dacă la, la întâlnirea cu cei de la Consiliu uh, la ședința pe care am avut-o cu aceștia, au spus că reducerile au fost făcute pentru că, pe de altă parte, bugetul a crescut destul de mult încât nu se va putea garanta rata de absorție. Dar când mă uit la detalii și văd că pentru categoria 2 dialog social s-au suprimat uh, anumite sume, sume mici, Mă întreb dacă s-a făcut acest lucru pentru că nu se poate garanta, garanta absorpția fondurilor sau nu. Pentru egalitatea între femei și bărbați, de exemplu, um, s-au uh, suprimat 3700 de euro. Mă întreb dacă uh, cei de la Consiliu n-au ceva mai bun de făcut decât să uh, lucreze cu sume atât de mici. Pentru că trebuie să ne întrebăm dacă statele membre um, au capacitatea de a absorbi creditele pe care le prevedem noi. Atâta timp cât absorția nu e garantată, domnul Fernandez, așa cum a spus domnul Fernandez, putem spune că creșterile prevăzute sunt uh, prea mari și trebuie limitate pentru că sunt probleme de absorție. Aș dori să pun o, problemă, o întrebare comisiei. Ați uh, reușit sau veți reuși să depășiți um, criza finanțărilor, având în vedere abordarea Consiliului, pentru că dacă garantați acest lucru, atunci delegația Comisiei din februarie, când a spus că are mare, absolută nevoie de acești bani, uh, nu, uh, nu era corectă și dacă sumele nu sunt suficiente, trebuie să spuneți acest lucru statelor membre. Deci ar trebui să ne ajute și Comisia și să își prezinte argumentarul. Mm, pentru că se pare că după 8 săptămâni s-a uitat ce se spusese la momentul respectiv. Și dacă aceasta este procedura bugetară, nu e corect să se bată cap în cap informațiile uh, despre liniile bugetare în funcție de abordarea politică. A doua problemă, cum, uh, cum finanțați Fondul European pentru Studii Strategice? Cum se finanțează uh, proiectele pentru creștere și locuri de muncă? Și așa cum uh, a declarat și domnul Böge, ce se întâmplă cu instrumentele uh, legate de uh, migranți, cum sunt acestea garantate de bugetul european. Eu fac politică pe baza cifrei de 6.000 de euro pe refugiat, de care ar avea nevoie Comisia Europeană în plus. Dacă Consiliul susține această idee, atunci într-o perioadă de un an și jumătate am avea nevoie de aproximativ 22 de milioane de euro în plus la buget. Și am o problemă sistematică și cred că e aceeași problemă pe care o ai și tu, Raimar, dar o formulez altfel. Adică ori facem un buget care se preface că nu există problema și argumentăm pe baza uh, conflictelor noastre ritualice de uh, fiecare an, uh, sau ă, facem o procedură mai ă, de perspectivă și încercăm să ținem cont de toate aceste probleme, pentru că eu cred că ar fi mai bine așa, pentru că până la urmă Consiliul va trebui să ia o decizie mai devreme sau mai târziu ă, și să nu rămână lucrurile așa ca și până acum. Dacă am vrea o procedură de recuperare ar, ar însemna o pierdere de timp, pentru că avem termene, avem o procedură, trebuie respectat tratatul, trebuie respectate tot felul de lucruri. Și deci dacă vrem să fim eficienți, trebuie să acționăm repede. Și mi se pare că argumentația uh, schițată de Raimar poate fi susținută într-un punct. Și uh, anume, uh, Uh, mă gândesc la ajutorul oferit palestinienilor până acum. E vorba de um, fonduri care um, ajută taberele de refugiați dintr-o zonă care a fost în criză de ani de zile și care cred că își dorește foarte mult ca uh, Comisia pentru Bugete sau Comisia de Control Bugetar să uh, mărească suma cu 72 de milioane, așa, la 72 de milioane, așa cum uh, se cere. Dacă nu facem acest lucru, atunci vom avea dificultăți de finanțare a uh, asistenței umanitare, adică e vorba de școlarizarea copiilor palestinieni, e vorba de uh, faptul că școlile de acolo ar trebui să-și reducă activitățile dacă noi nu aprobăm suma și e vorba de, practic, ultima uh, șansă pentru oamenii de acolo. Dacă dacă nu uh, facem acest lucru și nu aprobăm ajutorul, înseamnă că oamenii aceia vor face ce fac mulți alți oameni, își vor face bagajele și vor porni la drum. Este o politică care trebuie și finanțată, pentru că ceea ce finanțăm noi aici poate să contribuie la, nu chiar rezolvarea situației din Orientul Mijlociu și apro apropiat, dar uh, poate să uh, mai atenueze situația de acolo prin instrumentele politice pe care le finanțăm noi. Și mă gândesc foarte mult la această procedură bugetară mă întreb dacă va fi un ritual, ca în anii ceilalți, noi vrem o mărire a fondurilor, Consiliul nu vrea, noi vrem uh, ca banii să fie bine gestionați, alții însă îi gestionează și îi gestionează prost și mergem tot așa până la Crăciun. Sau am putea, de data aceasta, să încercăm să, să abordăm sistematic criza politică cu care ne confruntăm pentru că e vorba de situația generală a Europei, care mă tem eu că uh, uh, nu va arăta prea bine dacă uh, procedăm ca și până acum. Pentru că dacă rămânem la procedura de până acum, crizele nu se vor rezolva, ci se vor adânci. Merci. Chacun... Vă mulțumesc. Toată lumea înțelege cât de gravă este situația. Poate chiar ar fi bine să cerem comisiei să vină expre pentru a ne explica cum vom afecta aceste credite și ce vom face cu ele, care sunt prioritățile. Dacă dorim să reducem migrația, poate ar trebui să prevedem mai multe mijloace pentru taberele de refugiați în Turcia și în Liban. Domnul Colmel. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului general pentru munca depusă. Și, uh, după cum a spus și antevorbitorul meu, sunt un pic uh, uimit de uh, toate concepțiile sau reprezentările care, aș zice eu, nu au legătură suficient de intens cu problema de fond. A spus-o și domnul Böge, a spus-o și domnul Gaier la modul foarte detaliat, dar aș dori și eu să mă refer la același lucru ca să vă amintesc dumneavoastră, domnule președinte, să amintesc și colegilor că uh, eu am spus de multe ori în trecut că trebuie să ne ocupăm de această problematică, pentru că asta ni se cere aici. Este vorba de un domeniu unde Uniunea Europeană trebuie să se implice și unde trebuie să își dovedească chiar existența și uh, motivul de a exista. Pentru că uh, mi se pare că ne aflăm într-o criză de uh, echitate a Uniunii Europene. Mi se pare că noi, în Uniunea Europeană, încheiem tratate cu statele membre uh, și apoi uh, lucrăm mai mult sau mai puțin după cutume sau uh, situații determinate de factori externi și așa mai departe. Și am făcut-o în primul rând uh, cu tratatul de la Maastricht. Am dovedit că nu face nici nu, cât hârtia pe care este scris. Și mi se pare că acum se întâmplă același lucru cu celelalte tratate. Avem un, un adevărat set de instrumente care după concepție, nu sunt proaste, dar care sunt pur și simplu um, inutile sau prost folosite. Și s-a văzut clar în ultimele zile că Uniunea Europeană nu a fost solidară și aș vrea să uh, arăt cu degetul Germania. Ce s-a întâmplat în Germania nu a fost în regulă și uh, statele din sudul Uniunii Europene sunt uh, foarte împovărate, pentru că acestea sunt statele în care pun piciorul prima dată refugiații sau migranții care vin în Uniunea Europeană și se consideră că ele sunt responsabile de soarta acelor migranți și aceste state ar fi trebuit să primească cel puțin financiar o compensare. Deci în uh, această situație să nu vă mire că nu se respectă tratatele, dar Uh, acum știm că trebuie să o luăm în direcția opusă și nu putem să trecem cu vederea toate aceste lucruri. Pentru mine e un semnal clar în acest proiect de buget că această provocare existențială nu este una doar uh, la adresa Uniunii Europene, este o provocare pentru acești vieți oameni care uh, fug din patriile lor. Și pentru ei mi se pare că trebuie să luăm măsuri și mi se pare că acest buget nu are dimensiunea adecvată. Mi se pare că avem nevoie de o gamă foarte largă de fonduri, pentru că eu cred că ar fi bani bine investiți. Bine investiți în viețile acestor oameni și bine investiți și în această Uniune Europeană care trebuie să ajute și care poate să ajute. Dar nu trebuie să fie vorba doar de asistență ad hoc e uh, sigur nevoie de asistență ad hoc în primul rând, dar după aceea este nevoie de un concept să vedem ce putem face ca aceste fluxuri migratorii să nu devină permanente. Și pentru asta e nevoie de acțiune europeană. Trebuie acum să punem la dispoziție toate măsurile posibile. Acum câteva săptămâni doar s-a spus în patria mea, în Germania, uh, că situația e sub control și că toți eh, eh, traficanții de persoane sunt cei care creează problemele, iar acum, peste noapte, practic, Germania a introdus control la frontieră. Nu se poate așa ceva. Și eh, pe mine mă surprind, pe de-o parte, cuvintele clare pe care le-am auzit și care sunt foarte pozitive, însă, săptămâna trecută, dragi colegi, dragi colegi, am avut, mm, avut pe ordinea de zi un raport privind migrația, în care se spune, de exemplu, că uh, solicitanții de azil sau refugiații uh, trebuie să fie repartizați corect în Uniunea Europeană, echitabil între state, dar că ei au dreptul să se opună. Ei pot uh, să conteste mutarea lor într-un alt stat membru. Ce, ceea ce mie nu mi se pare clar. Eu cred că trebuie să avem o altă strategie mai limpede, să fie clar cine ce fel de ajutor acordă, să nu se piardă din vedere cine ce face. Uh, și cred că aceste discuții trebuie purtate aici, în această instituție și nu doar în Comisia uh, pentru Bugete, care este responsabilă pe fond. Mie mi se pare că ne confruntăm cu o provocare enormă și de aceea acest proiect de buget mi se pare uh, mult prea puțin, pentru că se referă doar marginal la toate aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Niriada! I suppose really I'm hearing two different things here. Aud uh, două lucruri diferite aici, pentru că um, avem mai multe crize, cred că trebuie să ne concentrăm mai bine și să compartimentăm lucrurile. Avem pe de o parte criza refugiaților, dar aici nu despre asta dezbatem, dar sunt de acord că trebuie să suspendăm regulamentul de la Dublin, să scăpăm de el pentru că e ridicol și, pe de altă parte, știu că sunt probleme mari în gestionare. De exemplu, Frontex-ul cheltuiește 2 milioane pe săptămână. Aș dori să știu pe ce se folosesc acești bani. Aș dori mai multă transparență. Um, Două nave irlandeze au sălbat 5.000 de oameni în ultimele săptămâni. Deci mă întreb dacă folosim fondurile așa cum trebuie și, de asemenea, trebuie să vedem cum facem investiții publice pentru acești refugiați când ajung la noi. Sunt chestiuni mai repede politice și anume uh, ce facem și cum să pentru zonele de conflict, cum ar fi Siria deci uh, sunt uh, priorități politice, dar trebuie să vedem ce facem în capacitatea noastră. Și um, cred că prezentarea colegului uh, Fernandez a fost foarte bună. Cu toții suntem preocupați de uh, crearea de locuri de muncă uh, și încurajarea micro-întreprinderilor. Suntem cu toții de acord cu acest lucru. cerem revizuirea cadrului financiar multianual de câteva luni de zile. Când vedem amendamentele depuse, e clar că va trebui să crească bugetul cu încă 50 de miliarde. Deci trebuie să insistăm, să insistăm mult ca să aibă loc această revizuire și trebuie să identificăm și alte resurse care sunt necesare și trebuie să insistăm asupra Uh, capacității de prefinanțare, din parte, uh, mai ales pentru statele membre care nu pot să cofinanțeze. Deci sunt lucruri care trebuie făcute în paralel cu a face față crizei refugiaților și sunt lucruri care ne difenesc pe noi ca instituții și ca Uniune. Și în primul rând, prioritatea trebuie dată oamenilor. Avem nevoie de abordare umanitară cu compasiune, dar și eficiență în modul în care abordăm situația și trebuie nevoie de control, să vedem de unde vin banii și cum sunt ei cheltuiți în mod optim. Și deși știu că toate aceste lucruri sunt legate, trebuie să um, compartimentalizăm discuția pentru că trebuie să controlăm bine încotro mergem. Mulțumesc. Domnul Maragal. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că avem o dezbatere uh, care exemplifică bine ce se întâmplă. Deci avem explicația domnului Fernandez, care e foarte pozitivă, care ne arată uh, cum trebuie să lucreze împotriva curentului, contra curentului, față de ce face Consiliul. De asemenea, este exemplificativ ca să vedem uh, cum criza migrației, a, în ce lumină a făcut criza migrației să apară Europa și noi suntem cei cărora ne revine rolul cel mai evident de a reprezenta Europa în această discuție și iată, este și mai evident cum apar de, uh, punctele slabe și contradicțiile unui uh, buget uh, istoric legat de un concept de sumă a aporturilor voluntare ale statelor membre și nu de un concept de politică europeană și de capacitate de a reacționa la schimbările care intervin în prejurul nostru. Vorbim de criza economică și socială sau vorbim, cum se întâmplă acum, de criza migrației care, iată, uh, ne vede aici uh, într-o poziție aproape unanimă. În câteva luni am trecut de la o politică strict de securitate și vigilență la un concept de azil, de găzduire, de tabere de refugiați. Dar haideți să ne pregătim, pentru că la anul va trebui să vorbim nu de refugiați, ci deja de cetățeni, cetățeni cu drepturi. Deci trebuie să vorbim de educație, de sănătate, de muncă pentru acești noi cetățeni. Deci intră în joc interesul european și cred că este o realitate. Acum putem să o băgăm sub preș pentru că încă nu este atât de urgentă, însă obligația comisiei noastre e tocmai cea de a preîntâmpina, de a ne pregăti pentru viitor în acest sens. Deja știm că uh, Uh, dacă nu acționăm uh, la, uh, privitor la cauzele conflictului în Siria, în Irak, în Libia. Problema nu va face decât să se acutizeze și vor, vor crește fluxurile migratorii în mod exponențial, așadar vom avea nevoie de mai mari cantități de bani doar pentru conceptul de azil și găzduire. Însă, și din acest punct de vedere, cred că obligația noastră e să ne gândim la toate posibilitățile care ne stau la îndemână, nu doar uh, mai mulți bani, desigur, în domeniul uh, unei interpretări mai bune a marjelor de flexibilitate și revizuire cadrului financiar multianual, ci și, de asemenea, în ce privește lucrurile uh, despre care am tot vorbit, de o mai multă rigoare, de o mai mare autoexigență în utilizarea banilor repartizați, uh, care probabil cu tipica inerție bugetară uh, nu totdeauna uh, obțin cei care dau bun randament. Mâine vom discuta cu doamna comisară Georgieva. Însă trebuie să putem vorbi nu doar de FED, și de efectul asupra Orizont 2020 și Connecting Europe. După cum a spus domnul Fernandez, noi suntem uh, angajați în recuperarea banilor de acolo, însă de asemenea putem vorbi și de politica agricolă, uh, în mod mai serios, să vorbim și de ITER, de exemplu, cu conceptul acesta uh, Uh, care în mod obligatoriu există acolo și care pare a fi de neatacat, pentru că în această situație și în acest moment cred că sunt chestiuni care vor, se vor impune în următoarele luni și trebuie, sper, să fim generoși cu noi înșine, să avem caracterul pro-european pe care îl cere situația și cred că noi putem să avem, pentru că Comisia noastră poate să aibă poziții Uh, cu un larg consens transversal uh, cu o reprezentare a tuturor grupurilor și coerente uh, care să corespundă cu exigențele reale ale situației. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Edel Gardia Saval. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi despre bugetul pe 2016 în general, pentru că deja a făcut-o reprezentantul grupului socialist, domnul Gaier, dar uh, profit că avem aici uh, reprezentantul comisiei și mare parte a dezbaterii uh, se referă la refugiați. Domnul Maragal spunea deja că trebuie să privim un pic mai încolo, că trebuie să vorbim despre persoane, e adevărat, dar pe mine mă preocupă ce se va întâmpla nu în 2016, ci peste o lună, două. Pentru că întâi au vorbit de 40.000 de refugiați în prima propunere, în cea de-a doua probabil că Juncker vorbea de 120.000, dar nu înseamnă doar de, nu înseamnă decât găzduirea. N-am cifrele aici, dar persoanele care au ajuns în Italia în acest an, nu mai vorbim de Grecia, de Ungaria, deci doar cu cei care au ajuns în Italia, deja pe acest an Uh, am uh, epuizat toată suma propusă de Juncker. Ce se întâmplă cu banii în acest moment? Pentru că am uh, aprobat un buget rectificativ cu numărul 5, 75 de milioane de euro pentru situații de urgență, însă aș dori să știu ce spune Comisia, care sunt socotelele Comisiei vom putea da un răspuns acum, pentru că ce am vorbit noi pentru 2016 sau mai încolo, bun, sigur, e o temă pe care trebuie să o analizăm, dar iată că vine iarna înainte lui 2016. Dacă nu facem acum urgent ce trebuie să facem în legătură cu Ungaria, Grecia, Italia, deja nu știu cum să mai, cum, cum să mai numesc, e o criză a refugiaților, o criză umanitară, dar să nu avem cumva o catastrofă, uh, să fie ceva cu care să ne rușinăm, că deja nici nu mai știm cum să o numim s-au terminat cuvintele. Deci ar trebui mai multe informații aduse la zi din partea Comisiei. Suntem, uh, totuși, vom putea să ne ocupăm de cei care uh, vin. Uh, vorbim de acum, acum, peste o lună, o lună și jumătate. Să nu trebuie să, nu mai trebuie să așteptăm din două în două săptămâni să ne punem de acord, pentru că este o rușine ceea ce se întâmplă. Trebuie să se ia măsuri acum, pentru că, cum spuneam, vine iarna vă puteți închipui ce se va întâmpla dacă nu începem să acționăm serios. Așa e, domnul Zani. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și urez succes raportorului, pentru că cu aproape 2000 de amendamente nu va fi deloc ușor. Însă, analizând cât de cât cifrele uh, oferite, înseamnă că există în mod absolut interesul ca din acest buget al Uniunii Europene totuși să facem un buget care să rezolve prioritățile pe care le-am identificat și cred că în legătură cu prioritățile uh, înfățișate din ori colegii, de către colegi, suntem aproape cu toții de acord în general, nu? Cu cele mai mari priorități poate uh, părerile diferă în legătură cu modul în care să atingem aceste priorități. Asta ar fi un prim punct la care aș vrea să mă refer. În unele cazuri, o abordare e să sporim dotările acestui buget european pentru a, ajunge, a atinge obiectivele. Eu, uh, după cum știți, uh, am o altă abordare. Aș dori să identificăm în cifrele deja existente sau cu cifre deja existente, programele uh, și liniile de cheltuială neprioritare și care nu au dat rezultatele sperate și să realocăm aceste resurse deja existente Uh, la capitole mai urgente sau care au demonstrat că sunt mai eficiente în a rezolva problemele apărute, după cum spunea colegul uh, din partea verzilor. Mâine dimineață vom avea o întâlnire uh, cu doamna Georgieva, vom avea de, vom, de vorbit despre performance budgeting cu doamna comisar și sperăm ca rapid să putem defini un tip de buget bazat pe performanță, linie cu linie. În ce privește imigrația, da, o problemă majoră, însă cred că știrile care ne parvin uh, de la reuniunea ministrilor de interne nu sunt din cele mai satisfăcătoare, cel puțin pentru mine. Iată, a fost nevoie de trei luni uh, anunțarea, anunțurile lui Juncker, o reuniune maraton astăzi ca să se ajungă la un acord în legătură cu lucruri cu care se conveniseră deja în iulie, realocarea 40 de mii de uh, refugiați în diverse state membre. Ne-am văzut uh, doar sosirile oficiale în Italia. Știm că cifrele, cifrele nu sunt suficiente. Am văzut și uh, în cifre eforturile făcute de contribuabilii italieni pentru a rezista la această situație. Vice-ministrul de interne ne-a explicat că în fiecare an în Italia gestionarea acestui, acestei probleme care uh, ne apasă pe umeri doar din cauza geografice, vorbim de 10 miliarde de euro de costuri cuantificabile. Uh, totuși, teoretic, costurile ar fi încă și mai mari. Deci Uniunea Europeană, prin bugetul său, contribuie cu mai puțin de 10% la aceste cifre, la aceste sume. Și cred că, gândindu-ne la uh, ele, trebuie să facem o reflexie. Sigur că eu sunt primul care spune că costă 50 de milioane din bugetul european, uh, miliarde de buget european, nu putem rezolva toate problemele Europei, însă, repet, haideți să vedem uh, care anume resurse n-au fost gestionate eficient și să le realocăm uh, pentru uh, lucrurile prioritare. Și cred că revizuirea cadrului financiar multianual reprezintă ocazia într-adevăr importantă pentru a face, pentru că nu doar consider că e necesar dată fiind abordarea acestui Parlament și a, a acestei comisii care își doresc să se schimbe multe lucruri în, în buget, dat, dat fiind marele număr de amendamente, dar și Consiliul și statele membre poate ar trebui să își clarifice mai bine ideile, pentru că privind propunerea Consiliului vedem că sunt linii bugetare de angajamentele și plățile sunt reduse considerabil și cum pot să interpretez eu acest lucru? Ca o lipsă de voință a statelor membre de a uh, continua cu uh, acele proiecte și obiective. Deci aici ar trebui cumva să regândim lucrurile și în plus, cred eu, o abordare mai coerentă în ce privește politicile europene cu uh, bugetul. Adică eu consider că bugetul trebuie să fie mai coerent cu ceea ce facem mai apoi, cu ceea ce facem în practică. Sunt unele exemple în legătură cu care putem face o reflexie Astăzi, iată, în fața acestei crize, mai e acceptabil ca noi să dăm 5 miliarde de euro pe șapte ani Turciei, ca mai apoi să nu primim susținere din partea acestui tip de state când ne confruntăm cu probleme cum ar fi fluxul uh, de migranți. Știu că nu e o problemă care poate fi rezolvată doar de Comisia pentru Bugete, dar trebuie să există mai multă coordonare între Comisia noastră, Parlamentul European și statele membre și Comisia Europeană în, în ce privește definirea politicilor. Apoi, avem capitole de cheltuieli foarte importante în ce privește ajutoarele pentru lumea a treia, cum se spunea odată. E uh, corect să ajutăm pe cei care sunt într-o situație mai proastă ca noi, dar adesea trimitem bani, trimitem fonduri, pentru a ajuta populații care se află într-o situație critică, tocmai din cauza acțiunilor Uniunii Europene. Deci, poate dacă va exista această coordonare mai bună, vom putea și noi să alocăm aceste resurse nu ă, neapărat acelor țări care, pe care am putea <laughs> să le lăsăm în pace, ca să spun așa, sau poate am putea față de ele să avem o acțiune mai eficientă, să nu creăm noi crize sau situații de sărăcie, ci să alocăm aceste fonduri uh, soluționării de probleme cum ar fi șomajul, fluxurile migratorii sau atâtea alte probleme pe care le avem în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Uh, iată, am încheiat intervențiile și, domnule raportor general, cred că prioritățile noastre au fost aprobate în general și, iată, fac obiectul unui consens. Însă, sigur, fiecare dintre noi recunoaște că ne aflăm în fața unei crize și nici măcar nu putem măsura amploarea și consecințele încă. Sigur, sunt multe nedumeriri în legătură cu metodele de azi și mijloacele pe care va trebui să le avem la dispoziție mâine. Cum putem noi, cu un cadru multianual de uh, șapte ani, uh, pus deja pe șine, mă rog, în continuitatea bugetară să ne ocupăm cu o criză de acest gen, care este fără precedent. Dar avem impresia că uh, vrem să ne continu- continuăm lucrurile ca și până acum, că ne vom descurca noi oricum, dar nu, nu, nu, nu e deloc o situație obișnuită. Înainte de a da cuvântul José Manuel, Comisiei s-au pus mai multe întrebări, deci poate că dorește să intervină ca să uh, răspundă, să ducă precizări. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebările care mi-au fost puse. Dacă îmi permiteți în limba engleză. Domnul Böge întreba dacă cifrele sunt similare sau consecvente între pachetul din mai și cel din septembrie. În pachetul din mai s-a prevăzut uh, o sumă pentru 40.000 de repartizări uh, de refugiați. S-au prevăzut 240 de milioane. Și acum în noul pachet pentru 120.000 de Uh, repartizări, suma prevăzută este 720 de milioane, deci uh, de 3 ori 240, plus costul transportului, care nu a fost prevăzut în pachetul uh, anterior. Și aș dori să subliniez și faptul că nu, aceasta este singura măsură finanțată din bugetul UE. Acesta este elementul nou uh, um, elementul relocare nu a fost prevăzut până acum, pentru că nu era în spiritul abordării regulamentului de la Dublin. În bugetul european avem două fonduri, fondul pentru azil, migrație și integrare și fondul pentru securitate internă, care împreună reprezintă mai mult de un miliard. Um, sume alocate statelor membre și fiecare stat membru trebuie să prezinte program, un program operațional sau probleme, programe operaționale pentru a răspunde provocării uh, gestionării comune a fluxurilor migratorii. Deci este o acțiune comună care trebuie pusă în aplicare pe teren în cooperare cu statele membre și reprezintă uh, combinarea acestor programe de bază și plus uh, măsurile temporare de, de realocare, de uh, repartizare a migranților pentru a face față provocărilor. La nivel extern, așa cum am spus și domnul președinte Juncker uh, în discursul său în fața plenarei Parlamentului, avem fondul fiduciar pentru Nordul Africii, sau pentru Africa, care include și nordul Africii și probabil acesta va fi folosit se va concentra mai mult pe ajutorul pentru dezvoltare acordat țărilor terțe de origine sau de tranzit ale fluxurilor migratorii pentru a introduce un element de cooperare mai strânsă în gestionarea acestor fluxuri migratorii pentru a răspunde întrebării domnului Zani, de exemplu. Domnul Gaier întrebat dacă reducerile uh, la plăți uh, uh propuse de Consiliu uh, corespund uh, absorbției facturilor neplătite? Nu. Răspunsul este nu. Comisia a încercat să folosească toate argumentele și dovezile disponibile pentru uh, a demonstra. Nu cred că capacitatea de absorpție justifică aceste reduceri, pentru că nu, nu este așa. Um, și cred că de acum și până la concilierea din noiembrie, cred că vom putea să folosim toate argumentele, toate posibilitățile noastre uh, de a uh, arăta că aceste nevoi sunt justificate și noi și de la Comisie considerăm că avem argumente, există argumente bune pentru a demonstra uh, nevoia acestor fonduri. Iată care sunt principalele um, întrebări pe care le-am notat și sper că am răspuns la toate. Mulțumesc. Are cuvântul domnul José Manuel Fernández. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Suntem pe aceeași lungime de undă. Consiliul nu este reprezentat în sală și Consiliul este vinovat. Comisia a acționat, Parlamentul a acționat. Uh, Um, au acționat anticipat. Doar Consiliul reacționează doar. E un consiliu unde e important ca statele membre să aibă o politică comună de migrație, să dea dovadă de faptul că sunt unite, demonstrează diviziune și insensibilitate față de această situație. Este inacceptabil și de neînțeles uh, și nu există nicio coerență între faptul că în această lună s-au redus linii din instrumente bugetare prevăzute tocmai pentru refugiați, pentru criza refugiaților, uh, cu situația de pe teren. Deci Consiliul are oportunitatea de a arăta sau de a demonstra dacă dorește să facă un efort în plus pentru că ne confruntăm cu o situație de urgență. și pentru a-i face față e nevoie de resurse suplimentare. Când vine vorba de rubrica 3 sau 4, trebuie să ne dăm seama că e vorba de rubricuțe. Deci uh, nu sunt capitole foarte importante din bugetul Uniunii, 150 de miliarde. Rubrica 4 Pro, Comisia propune 1659 din 150 de milioane și totuși Consiliul a redus Deci bugetul general este de 150 de miliarde și aici e vorba doar de 165 de milioane. Deci și totuși el este redus. Deci iată comportamentul obișnuit al Consiliului și anume să nu facă niciun efort suplimentar nici măcar pentru a răspunde unor situații extraordinare și neprevăzute. Nu intru acum în detalii în legătură cu nevoia de a avea o, de a avea o politică comună și fonduri comune pentru a face față situația. Eu sunt foarte situației, mă scuzați. Eu sunt foarte preocupat. Um, Uniunea riscă să redevină un teren fertil extremismului dacă nu rezolvăm situația. Deci mă tem să nu dăm înapoi, să nu facem pași înapoi de pe calea integrării europene. Bun, acestea fiind spuse, mulțumesc tuturor colegilor pentru tuturor colegilor care au luat cuvântul, pentru faptul că și-au uh, uh exprimat preocupările care se regăsesc în amendamentele depuse. Vom încerca uh, să obținem un consens cât mai larg și sunt sigur că vom reuși aici în comisie în legătură cu obiectivele pe care uh, le-am stabilit cu toții. Eu sper că Consiliul își va schimba atitudinea și am spus acest lucru de multe ori la concilieri. Dar, din păcate, de această dată Consiliul s-a arătat insensibil și față de lucruri foarte grave. Consiliul încearcă să amâne lucrurile sau să găsească jumătăți de soluții. Nici n-ar fi rău dacă ar fi jumătăți de soluții, dar nici atâta nu sunt. Uh, Consiliul închide ochii, se face că nu vede problemele. Și cu toții ne-am cam săturat de această atitudine a Consiliului. Uh, din intervențiile colegilor uh, se observă acest lucru. Fotografia cadravului acelui copil sirian pe plaja din Turcia nu trebuie să fie uitată de liderii noștri atât de ușor n-ar trebui să fie nevoie de imagini um, atât de dure <laughs> pentru a-i mișca pe liderii noștri politici. Dar uh, măcar în ceasul al 13-lea sper că valorile solidarității vor fi uh, aplicate cu adevărat. Solidaritatea se arată în practică uh, și nu doar în declarații. Instrumentele pe care le avem la dispoziție trebuie folosite în măsura posibilului. E clar că cu acest buget nu vom putea schimba planul financiar multianual, dar amendamentele colegilor arată că e nevoie de, modific- de o modificare a planului financiar multianual, arată că e nevoie de instrumente mai flexibile pentru a face față crizelor ca și cea a migrației. Dar um, asta e altceva, e altă etapă. Acum haideți să ne concentrăm pe acest buget care poate avea o valoare adăugată importantă, dar care e ridicol în, ca procent din PIB. Dar haideți să sperăm că cu acest buget speranța nu va muri în Europa și că împreună vom putea defini în fața Consiliului o poziție clară, cu priorități clare, dacă dorim să fim convingători în discuția cu Consiliul trebuie să fim cât mai uniți între noi, dincolo de diversitatea grupurilor politice care reprezintă și uh, o, un, un lucru pozitiv pentru Comisia pentru Bugete. Uh, S-a vorbit despre coerență. Comisia va um, fi mai atentă în modul în care va repartiza ajutoarele pentru dezvoltare. Când acordăm astfel de ajutoare, uh, cerem țărilor beneficiare angajamentul de a controla fluxurile migratorii spre Europa și când țările acceptă ca cetățenii lor care ajung în Europa să fie trimiși înapoi în țările de origine? Există o astfel de coerență impusă de comisie? Domnule președinte, tocmai aceasta este ideea, să existe un element de cooperare și integrare și în uh, programele de ajutor financiar pentru a promova interesele Uniunii și să existe um, o cooperare în ceea ce privește returnarea migranților sau lupta împotriva uh, traficului de ființe umane și deci să, ca acest element să fie mai prezent în acordurile cu aceste state de unde ideea acestui trust fund, acestui fond fiduciar pentru a, în care să prevadă folosirea unor fonduri deja existente, dar mai bine identificate și mai um, cu o legătură mai directă cu această temă care este gestionarea mai bună a fluxurilor migratorii. Deci, pentru a ne concentra pe acest element și pentru a finanța și acțiuni mai, mai rapide, pentru a răspunde acestei crize cu care ne confruntăm și pentru a grăbi punerea în aplicare în același timp. Vă mulțumesc. Încheiem aici dezbaterea privind bugetul 2016. Vom reveni la ea în următoarele săptămâni. zile bune uh, vom discuta toate aceste amendamente. Revenim acum la 2015 și la bugetul rectificativ numărul 6 și dau cuvântul lui Aider Gartia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un minut ca să încerc să vă explic despre ce vorbim cu acest proiect de buget rectificativ numărul 6 datorită practic unor venituri uh, Uh, majore, taxe vamale și taxe pe zahăr. Am, am avut uh, vreo 2 miliarde în plus de euro, cu surplusul din 2014 în plus avem uh, niște venituri mai mari decât cele bugetate, bugetizate, așadar trebuie să cerem mai puțin bani țărilor în contribuțiile acestora bazate pe PIB. Deci nu vor trebui să uh, mai scoată din buzunar aceste peste 2 miliarde de euro. Uh, presupun că e o veste bună pentru aceste țări. Să vedem dacă profită de faptul că nu trebuie să plătească acești bani ca să îi aloce urgențelor despre care tocmai am vorbit. Plus, Comisia ne propune două noi linii în politica de dezvoltare și cooperare și cea de extindere, care nu au consecințe bugetare, ci doar e vorba de trust, așa numite trust fund și un schimb de mm, posturi de uh, muncă de la un oficiu la altul. Deci nu au, uh, nu au consecințe bugetare. Uh, și încă două mici modificări tehnice, dar, după cum spuneam, fără consecințe bugetare, așa că eu propun să aprobăm, să adoptăm fără modificări această propunere și sper că și Consiliul uh, va face la fel, pentru că uh, în principiu așa, va, așa vor sta lucrurile, îl vor adopta fără probleme. Mulțumesc, doamnă, raportor general. Dacă are cineva observații de făcut, nu cazul. Bun. Deci vom face după cum ne recomandă doamna Gardia Saval. Vă mai spun că amendamentele la adresa acestui proiect uh, de buget uh, trebuie depuse înainte de 24 septembrie până la orele 12 și le vom analiza în comisie pe 12-13 octombrie și vor fi uh, votate în, plen în plenar în sesiunea din 20 uh, din, sesiunea din octombrie. Domnul Maragal, doriți să luați cuvântul? În le prochain point. Nu, la punctul următor. Bine, atunci, cine dorește să ia cuvântul? Nu. Uh, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așadar ajungem la următorul punct, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. E vorba de liniile aeriene al Italia, din Italia poate că, iată, domnul Maragal o înlocuiește pe doamna Monica Vana din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Doamna Vana nu poate să fie astăzi de față, e vorba de uh, un dosar uh, ce privește Fondul European pentru Ajustarea la Globalizare. În acest caz uh, vorbim de o cerere uh, din partea al Italia. E vorba de una din cele mai importante companii aeriene. E un caz relativ minor cantitativ în ce privește numărul de, și în ce privește numărul de lucrători E vorba de 2,35 de milioane de euro în total, vorbim de această sumă globală și contribuția ar fi de 1,4 milioane de euro. Asta se solicită pentru a susține un total de 154 de lucrători ca să poată reintra pe piața muncii. Totalul lucrătorilor afectați era 1249 anterior, Însă acum uh, vorbim doar de un uh, procent relativ minor din acest uh, grup total. Sigur, criza Italia a însemnat și reducerea cotei de piață și asta este oricum o situație generală pentru companiile europene de aviație, mai ales începând cu 2008. Ehm, cazul acesta este foarte bine prezentat. Ehm, cererea italiană corespunde tuturor ehm, condițiilor solicitate și noi propunem să avem o poziție favorabilă, să susținem această cerere pentru a pune în aplicare fondului de ajustare la globalizare. Mulțumesc. Favorabil. Mulțumesc. Deci aveți favorabil. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am experiență în uh, aceste cazuri din Fondul European pentru Globalizare și ceva îmi atrage atenția. Îmi amintesc că cazul Ducro de la începutul anului. Era vorba de 0,3% costuri administrative la plata asistenței iar în cazul al Italia e vorba de 4% costuri administrative, 4% din suma totală din uh, FG. De ce este de 13 ori mai scump decât de obicei? Sunt pur și simplu curios. La uh, Marie Ducro a fost 0,3% au fost costurile administrative din suma totală, iar la Alitalia avem 4%. De ce? De 13 ori mai mult. De ce? Domnul Maragal. Da, nu cunosc detaliile cazului, dar uh, probabil uh, din uh, cauza că suma totală este mică, costurile administrative sunt de obicei fixe, este o parte fixă minimă la buget, deci nu sunt surprins. Mi se E posibil ca procentul să pară mai mare, dar suma totală este mică, deci mi se pare perfect normal. Poate comisia să ne lămurească, să ne dea o lămurire în legătură cu acest punct. Da, mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Cele 4% reprezintă suma pe care o propune Comisia de obicei ca valoare orientativă, iar apoi statele membre trebuie să uh, justifice sau să prezinte o altă estimare, ceea ce presupune ca suma solicitată să poată să fie uh, regăsită, adică să existe uh, o monitorizare administrativă, o justificare. În alte cazuri, statele membre nu erau în măsură să dea o justificare pentru uh, costurile administrative și deci procentul a fost mai mic pe baza declarațiilor din statele membre. Mulțumesc! Bine, este un început de răspuns. Doamna Gresle o să verifice toate astea. Dar ea discută cu raportorul general direct. Bun. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Termenul de depunere a amendamentelor este 28 septembrie la ora 18 iar amendamentele vor fi discutate și votate în comisie între 28 și 30 septembrie. J'ai dit 28. Am spus 28, spune președintele. Mă scuzați, voiam să spun 23. Mulțumesc, domnule Maragal. Alors, s'agissant de, de la Grèce. În legătură cu Grecia și uh, nucleul acordului dintre Uniunea Europeană și autoritățile elene și consecințele lor bugetare, am trimis un proiect de scrisoare pe care l-ați primit care se înscrie în observațiile Comisiei pentru Bugete. Aș vrea să știu dacă aveți observații în legătură cu conținutul acestei scrisori. Putem considera că această scrisoare, în formularea actuală, poate fi aprobată de majoritatea membrilor Comisiei pentru Bugete? Domnul Kölmel. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte bună. Scrisoarea dumneavoastră reflectă ceea ce am uh, discutat noi aici, dar avem un punct în legătură cu care trebuie să vă spun că m-aș bucura dacă am face o modificare semnificativă. Am pus uh, mai multe întrebări în această scrisoare care sunt mai degrabă existențiale de la un capăt la altul. Și uh, în această scrisoare pornim de la premisa că vom uh, duce la îndeplinire aceste lucruri necondiționat. Eu cred că dacă punem aceste întrebări importante, trebuie să um, adăugăm și um, încă ceva, și anume să sugerăm că dacă nu se acționează așa cum am sugerat noi, uh, nu vom mai fi de acord cu prestațiile respective. Deci să susținem prestațiile decât uh, doar dacă ni se răspunde la întrebări. Mulțumesc! fără microfon. Position de, de, de Președintele, poziția um, din care am făcut redactarea este una care nu permite alternativă. Deci, ce propuneți precis în legătură cu această scrisoare? Ähm, da, sincer să fiu, sunt uh, uimit să văd că aceste propuneri de modificare nu uh, se află aici, dar pot să, le, pot să propun o formulare alternativă și ca să economisim timp, uh, eu aș spune următoarele. Acordul nostru ar trebui să fie condiționat de răspunsurile satisfăcătoare la întrebările din scrisoare. Eu asta aș vrea. Președintele, observația dumneavoastră a făcut obiectul unor discuții în faza preliminară a redactării scrisorii și nu, a, nu s-a bucurat de o majoritate. Domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toată lumea este de acord cu ajutorul pentru Grecia. La sfârșit, există această scrisoare, care e o scrisoare de conformitate. Practic se afirmă că este totul conform cu regulamentele. Sigur că este conform și uh, condițiile sunt stipulate în regulament și nu are sens să fie prezentate și în scrisoare. Am mers ceva mai departe și cu niște întrebări care nu au legătură în totalitate cu subiectul, deci uh, Deși înțeleg poziția colegului nostru, cred că scrisoarea este puternică în formularea actuală. Este o scrisoare care arată că trebuie să urmăm poziția comisiei în acest caz și dacă ne apucăm acum să facem schimbări, cred că nu e cazul. Un lucru trebuie să vedem este uh, vorba de uh, aceleași fonduri, nu e vorba de fonduri noi. Se respectă cadrul financiar multianual. Deci, uh, este pur și simplu o scrisoare procedurală și cred că toate regulile sunt respectate și deci uh, poziția e puternică, scrisoarea este puternică și cred că exprimă și exigențele și preocupările Comisiei pentru buget. Petru. Președintele, dar acum va fi important controlul. Poate că ar trebui ca Parlamentul European să verifice ce se întâmplă în Grecia, să nu mai aștepte uh, noi scadențe ar fi responsabilitatea Parlamentului Elen, dar și a Parlamentului European să uh, verifice ce se întâmplă și dacă lucrurile nu merg bine să uh, fie explicat acest lucru la modul public, să nu fie vorba de troică, de instituții și așa mai departe. Eu cred că acum va fi greu să uh, punem în practică angajamentele. Vom trece la vot, dar mai întâi ia cuvântul doamna Gresle. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Eu voiam să uh, spun că această scrisoare nu se află în dosarul nostru. Mi se pare regretabil pentru că ar fi bine ca membrii să poată pregăti punctele dinainte. Eu am văzut abia acum scrisoarea și uh, am, aș fi vrut să o studiez mai îndeaproape. Comisia de control bugetar merge în Grecia de pe 25 uh, septembrie deci peste o săptămână, două, și uh, din cele 181 de proiecte ale Task Force-ului vom studia 5 proiecte uh, și implementarea lor și mai ales uh, proiecte care nu au mers bine. E vorba de proiecte mari, se poate spune că cu cât proiectul e mai mare, cu atât și eșecul e mai mare. Nu e chiar așa, s-a văzut și în alte state membre. Dar nu este corect nici că cu multe faci multe. Am văzut că banii care au tot curs înspre Grecia nu au ajutat realmente și eu mi-aș fi dorit ca Comisia să uh, aștepte să ne aducem și noi contribuția la destinația acestui pachet de asistență. Deci pentru IMM-uri sunt de acord să fie susținute, dar în ceea ce privește asistența de stat nu sunt neapărat de acord pentru că sunt proiecte care nu merg totdeauna bine. Îmi fac mari griji în legătură cu viabilitatea acestor proiecte. Aș dori ca Grecia și ca Uniunea Europeană să nu cadă într-o capcană și să finanțăm lucruri pe care să le monitorizăm după aceea uh, în mod adecvat. Mi se par importante punctele din scrisoare, dar e important să se țină cont de capacitatea administrativă, care este destul de slabă și de aceea întregul program nu mi se pare foarte uh, viabil. Aș vrea să mai spun o frază comisiei, cred că ar trebui să ajute administrația Elena la implementare. Uh, pentru că nu task force-ul o mai poate face pe viitor. Deci se pune întrebarea cine ajută Grecia să uh, implementeze fondurile, pentru că un lucru e clar, ceea ce votăm noi astăzi aici influențează toate celelalte lucruri. Și vor, dacă nu suntem atenți, cifrele nu vor ieși bine nici pe viitor, uh, și uh, e foarte important ca Comisia să țină cont de toate efectele acestor prevederi, pentru că și la Consiliu se studiază efectele lor și asupra angajamentelor și asupra plăților. Deci, uh, până la urmă, mm, nu sunt foarte mulțumită pentru că nu cred că, mă bucur că situația s-a limitat la Grecia, dar nu cred că ajutorul este realmente util pentru Grecia Uh, pentru că ar fi fost mai bine ca ajutorul să fie îndreptat direct către IMM-uri și mai bine țintit. Mulțumesc! Președintele, în primul rând, în legătură cu scrisoarea, în principiu ați primit-o pe mail, secretariatul dumneavoastră a primit-o pe mail săptămâna trecută. Secretariatul Comisiei pentru Bugete a trimis tuturor membrilor Comisiei această scrisoare prin mail. Săptămâna trecută. Ceci vous a été, transmis. Deci scrisoarea v-a fost trimisă. Este vorba de o accelerare a plăților, dar nu sunt angajate credite suplimentare. Deci nu sunt credite sustrase de la alte operațiuni, ci e vorba de o accelerare a plăților pentru ca Grecia să-și poată respecta uh, promisiunile și să înceapă procesul. Pe fond, să știți că nu m-ar mira să discutăm din nou despre subiect peste șase luni, pentru că atunci când îți iei angajamentul că în 2018 vei avea excedent bugetar primar de 3%, ar fi nevoie de un miracol absolut ca să se și întâmple așa. Deci vor conta reformele structurale. Oare putem să facem să dispară în Grecia tot ce înseamnă economie paralelă? Am încredere în colegii greci care vor uh, transmite tot ce trebuie la nivel local pentru ca comportamentele să se schimbe. Dar nu va fi simplu, e nevoie de un control dur și Uniunea Europeană și mai ales zona euro uh, este vinovată că a lăsat lucrurile să se întâmple de la sine timp de 10 ani și nu numai pentru Grecia, pentru că nu au fost respectate uh, principiile pactului de stabilitate în toate țările din Europa. Deci lipsă de autoritate, lipsă de capacitate de a impune respectarea unui angajament. Și așa mai departe. Și până la urmă, principalii creditori ai Greciei sunt europeni. Și când uh, oferi un credit, ești responsabil. Deci cred că fiecare își are propria răspundere în această uh, situație. Haideți să trecem la votul electronic. Vă rog să verificați că ați introdus cartela în consolă. Vom face un prim vot de verificare. Să vedem dacă totul funcționează. S-a deschis votul. Dar nu e votul oficial, e doar un vot când verificăm că totul funcționează. Dana, Holmeier nu merge? S-a deschis votul? Toată lumea e aici? Toată lumea are cartela? Ne Revenim uh, de unde am plecat. Cine este pentru această scrisoare, vă rog să voteze pentru. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Trecem acum la următorul punct. Mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru Bulgaria și Grecia, catastrofele din 2015. Nu sunt amendamente, deci supun la vot acest raport. S-a deschis votul. Mai trebuie două voturi. S-a închis votul. Douăzeci și cinci de voturi exprimate, douăzeci și patru pentru și unul împotrivă. Trecem acum la secțiunea 3 a bugetului 2015. Doamna Gardia Zabal, o cerere de transfer. Tenemos tres tra da, avem trei eh, transferuri pe care trebuie să le votăm. În primul rând, 26, unde solicităm 15 milioane de euro în angajamente și plăți pentru ajutor umanitar pentru Sudanul de Sud, mm, ajutor alimentar, igienă, sanitar, apă potabilă și așa mai departe. Apoi transferul numărul 27, 20 de milioane de euro în angajamente și 19 în plăți. Eh, e vorba de Agenția de Ajutor pentru Refugiați din Palestina, UNRWA, puțin în legătură cu ce spunea domnul Gaier la începutul reuniunii, pentru 22.000 de profesori să fie plătite salariile și numărul 28, 45 de milioane de euro Uh, împărțiți în 10 milioane pentru refugiații din Palestina care erau în Siria, 20 de milioane pentru refugiații sirieni care în acest moment sunt în Liban și Iordania, 10 milioane ajutor umanitar din linia de ajutor umanitar, tot pentru Siria și 5 pentru Irak cu 45 de milioane de euro, deci solicit vot favorabil și urgent, a spune eu, pentru aceste trei transferuri. Merci. Vă mulțumesc. Qu'il y a des observations? Aveți observații? Nu aveți observații, deci vom trece la vot. Vă deranjează să, globăm, să votăm global aceste trei transferuri? S-a deschis uh, votul global. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, un vot împotrivă. Creditele sunt adoptate și trecem acum la celelalte secțiuni pe 2015. Doamnă Holmeier, aveți propuneri de transfer în legătură cu Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social și SAE. Vă ascultăm! Stimate domnule președinte, e foarte corect ce spuneți. În primul rând, Curtea de Conturi. Este vorba de un transfer de 690.000 de euro E vorba de domeniul remunerări și alte uh, indemnizații pentru că o anumită recrutare s-a făcut mai târziu, în ultimul trimestru, va avea loc mai târziu, în ultimul trimestru din 2015, de aceea mai rămân bani disponibili și acești bani sunt necesari pentru a se economisi bani la uh, cheltuielile cu, en cu energia, pentru eficiența energetică, e vorba de 160.000 de euro. În al doilea rând, pentru uh, mentenanță, este vorba de anumite uh, părți ale curții de conturi unde uh, trebuie înlocuit uh, sistemul de aer condiționat și de asemenea trebuie făcute reparații în clădirea K2. Și în al treilea rând este vorba despre adaptarea sistemelor informatice, costă 470.000 de euro și suma totală este 690.000 de euro. Uh, să vă prezint și celelalte două transferuri. Al doilea este Comitetul Economic și Social. Aici e vorba de un transfer foarte mic, de 40.800 de euro. Se dorește să se ia acești bani din domeniul Outsourcing of Translation, externalizarea traducerilor, pentru că acest lucru mai, va mai dura și se dorește să se treacă acești bani la întreținerea sistemelor de software să se uh, angajeze uh, funcționari uh, care să proceseze datele și să facă mentenanța sistemului. Al treilea transfer se referă la SEA, e vorba de un transfer mare, în total de 3.763.000 de euro, care ar trebui să fie luați din plata chirilor și a altor taxe legate de clădiri și uh, să fie folosiți acești bani pentru adaptarea salariilor uh, unde s-a rămas în urmă. Deci, sumele trebuie folosite, în primul rând, ca să fie uh, acoperite costuri care au fost provocate de faptul că a scăzut cursul euro-dolar și uh, acest lucru influențează plata salariilor personalului în anumite delegații, în anumite valute. Pentru asta e nevoie de 1.800.000 de euro. În al doilea rând, 772.000 de euro sunt uh, necesare pentru a se susține anumite uh, măriri de, ale unor cheltuieli de la PMO, Trebuie să fie extins softul MIPS și, de asemenea, e nevoie de uh, e nevoie ca Paymaster să administreze mai mult personal. În al treilea rând, e vorba de 477.000 uh, pentru uh, sume de plată pentru alocații familiale care sunt mai mari decât se prevăzuse și apoi e vorba de 700 și ceva de mii pentru uh, ca uh, cei de la Colegiul Europei, ba nu mă scuzați, pentru College of Europe e vorba de uh, o sumă mai mică, de 10.000 de euro, eu cred că e o idee foarte bună și nici nu costă mult. Apoi 67.000 pentru angajarea unui consilier special pentru un altă reprezentantă pe chestiuni legate de Columbia, pentru că sunt foarte multe subiecte de discutat în acest sens și ar fi nevoie să se angajeze un specialist pentru o perioadă temporară. Și un lucru deranjant este că statele membre ne cer în permanență să reducem personalul, dar uh, ele sunt foarte iscusite când vine vorba de făcut economii Uh, fac numai economii uh, acolo unde vor și anume la ce au promis că vor face economie. vorba de experții naționali detașați în domeniul militar și uh, fac pe undeva reduceri, dar apoi angajează personal încet, încet în plus. Au făcut-o mai întâi în domeniul IT, acum o fac și în domeniul militar. Și E vorba aici de 200.000 de euro, o parte pentru măsurile de securitate necesare din cauza situației noi de securitate, 25.000 de euro sunt necesare pentru situația actuală și situația militară actuală și situația externă, care presupune activități suplimentare ale înaltei reprezentante și aici avem și un punct mai mic, 216.000, vorba de cheltuieli de judecată și costuri și despăgubiri, uh, pentru că suma prevăzută inițial nu era suficientă. Totalul este de 3.763.000. Merci, Madame Olmeyer. Mulțumesc, doamnă Holmeier, pentru toate aceste precizări. Aveți întrebări? Observațiile dumneavoastră în legătură cu uh, acțiunea externă. E adevărat că avem nevoie de mijloace financiare, dar cum e posibil să nu avem politică externă a Uniunii uh, Europene uh, nu suficient politică externă, spune doamna Holmeier, uh, dar nu avem deloc, avem 28 de politici externe, uh, avem foarte mulți colaboratori pentru politica externă, dar nu avem politică externă, spune domnul președinte. Avem, uh, în schimb, o zonă euro fără o politică a monedei euro sau zonei euro, dar nu sunt colaboratori și nici. Uh, bun, deci dacă sunteți de acord, se propune creșterea creditelor pentru fiecare dintre aceste instituții, mai întâi pentru Curtea de Conturi. Să deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 2 împotrivă și abținere. Pentru Consiliul Economic și Social s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru și 2 împotrivă. Și pentru Serviciul de Acțiune Externă s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Doamna Holmeier, în ceea ce privește imobilele, cred că nu există nicio solicitare formulată. Doamna Holmeier ne confirmă că nu sunt solicitări pentru uh, imobile și astfel ajungem la sfârșitul ordinii de zi de astăzi și ne vedem mâine dimineață la ora 9 pentru a ne continua lucrările. Va avea loc o audiere comună a Comisiei pentru Bugete cu Comisia de Control Bugetar. Reuniunea va fi condusă de doamna Gresle și de mine. Se suspendă ședința.